că pe 7 aprilie anului trecut am primit uh, o scrisoare din partea lui Nigel Farage. Copreședintele grupului pe care îl reprezintă face referire la articolul 6.3 din uh, regulamentul de procedură și depune plângere pentru um, faptul că imunitatea sa a fost pusă la îndoială. Am transmis mai departe comisiei competente această plângere. Acum trecem la ordinea de zi și vreau să trecem prin ordinea de zi punct cu punct pentru a clarifica ce se va întâmpla. Aveți așadar ordinea de zi în fața dumneavoastră. Trecem deci acum prin ordinea de zi pentru a ști ce se întâmplă. Da, un, uh, cu privire la regulamentul